Asta se va întâmpla dacă Italia va adopta o lege um, propusă mai exact vor vă, nu vor fi expli, um, vom avea multe momente de tăcere din partea jurnaliștilor pentru că uh, vom fi, ni se va răpi dreptul la informare. Am vrut să vă arăt faptul că uh, au, instituțiile europene trebuie să reacționeze la o cenzură așa cum ea nu a mai existat până acum. De exemplu, în ceea ce privește mafia sau uh, prin intermediul ascultării telefoanelor, de exemplu, s-au putut uh, uh, descoperi foarte mulți uh, mafioți. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vă atrag atenția asupra situației din Irlanda de Nord. O amendă de 60 de milioane de euro de a Comisiei Europene pentru subvenții alocate ilegal fermierilor. Înțeleg că trebuie respectate anumite proceduri și alocarea greșită de fonduri ajunge la 3 milioane de euro pe o perioadă de 5 ani. De aceea consider că această decizie este complet injustă, impunând o rată forfetară care nu este proporțională cu suma respectivă. Suntem uh, confruntați cu constrângeri bugetare peste tot în Europa și dacă se aplică această amendă, finanțele publice din Irlanda vor avea de suferit. Știu că bugetul uh, Irlandei nu își permite în acest moment să flătească acest lucru. Mulțumim, domnul Sondergaard. Øh, jeg vil godt øh, takke formand Buzek for... Aș dori să îi mulțumesc președintelui Buzek pentru faptul că a menționat situația din Iran, a numit-o îngrijorătoare. Da, cu siguranță a fost un eufemism. Situația din Iran este catastrofică. Cei care luptă pentru democrație sunt închiși, sindicaliștii sunt aruncați în închisoare, alții sunt uh, ținuți în închisoare ani de zile cu scuze uh, neargumentate și au loc execuții în fiecare zi pentru a suprima opoziția. De la ultimul plen, a avut

Eh, o să încerc și eu să profit de acest scurt minut ca să felicit președinția spaniolă pentru toate eforturile depuse în aceste luni pentru a se ajunge la o poziție comună vis a -vis de Cuba și o nouă relație între Uniunea Europeană și Cuba. Și printre prioritățile pe care le propunem este apărarea drepturilor omului. Această politică trebuie să fie încunată de succes, dar există obstacole legate de dictatura cubaneză. În ianuarie a existat uh, expulzarea unui deputat care a încercat să viziteze respectând toate prevederile legii uh, insula cubaneză pentru a se ocupa de drepturile omului în Cuba această nouă politică a guvernului spaniol. Sunt convins că va fi încurată de succes. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinte. Ďakujem pekne, vážený pán prezident, stený parlament. Nova pravicová maďarská vláda... Mulțumesc foarte mult, stimați deputați. Guvernul maghiar al primului ministru Orban, care se bucură de majoritate în Parlamentul maghiar, are o politică de naționalism. Primul act al Parlamentului s-a legat de cetățenie care oferă posibilitatea de a obține cetățenia maghiară pentru etnicii maghiari din țările învecinate doar pe baza caracterului etnic. Este un act cu efect extrateritorial și guvernul maghiar a refuzat chiar să-l discute cu țările învecinate. Aceasta este o încălcare majoră a principiului coexistenței pașnice a națiunilor. S-au aruncat uh, în mod uh, voluntar îndoiel cu privire la rezultatele tratatului de la Trianon. Este un semnal de alertă și de avertisare pentru Europa. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnul Changes. Domnul Niculescu. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Potrivit ziarului italian La Repubblica, ediția din 31 mai acest an, unele companii de asigurare din Italia practică o așa zisă taxă pe risc de naționalitate

Doamnă președinte, trebuia să vorbesc astăzi despre Schengen, dar există un subiect mai important. Parlamentul ar trebui să acorde mai multă putere Eurostatului pentru a supraveghea Uh, toate puterile de care se bucură statele membre și Eurostat va avea prima sa misiune în Bulgaria, pentru că există niște îndoieli care au fost aluncate asupra statisticilor puse la dispoziție de, de către Bulgaria în ceea ce privește deficitul bugetar. În ultimele zile, poziția Bulgariei s-a înrăutățit pe piețele internaționale. Noi uh, susținem uh, aceste atribuții sporite ale Eurostat, dar uh, Considerăm că ar trebui să ne împiedicăm să uh, avem o evaluare preliminară a unei țări care va fi uh, în detrimentul imaginii sale. În primul rând, trebuie să existe o analiză și să se vadă dacă a existat sau nu abuz. În mod evident, guvernul uh, bulgar a avut o comunicare slabă cu Comisia, dar nu este normal ca o țară să fie utilizată sau folosită pentru a impune uh, puteri și atribuții sporite pentru Eurostat. Doamnă președinte, în urma uh, alegerilor din iunie 2009 s-a ajuns la uh, persecutarea în continuare în Iran a luptătorilor pentru libertate. În conformitate cu multe agenții, inclusiv Amnesty International, există anumite probleme de control care uh, sunt supuse de către guvernul uh, iranian. În ciuda eliberării a 81 de prizonieri, există alte 400 de prizonieri care sunt condamnați în continuare și au rămas în închisoare. S-au raportat deja 21 de execuții în uh, iunie și cred că Parlamentul European ar trebui să transmită un semnal de solidaritate puternic uh, și să nu închidă ochii la încălcările drepturilor omului în conformitate cu rezoluția Parlamentului din 10 februarie 2010, aș sugera să sprijinim activiștii uh, pro-democrație acordându-le azil, astfel încât să introducem în continuare un moratoriu în ceea ce privește pedepsa cu moartea în conformitate cu rezoluția. Uh, doamna Doț, mulțumesc! Thank you, uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să vă vorbesc despre temerile mele legate despre, de creșterea nivelului de terorism în Irlanda de Nord. Poate că unii deputați sunt uh, la curent cu situația domnului Mafet, care uh, se presupunea că avea legătură cu uh, paramilitarii loialiști și la Belfast oamenii sunt, au fost împușcați. Ah, cei care au înfăptuit această eh, faptă eh, consideră că eh, pot să își pune punctul de vedere pe bază de crimă și intimidări. intimidări și bătăi. Uh, această amenințare cu terorismul republican uh, este foarte severă de multă vreme și cred că eurodeputații mi se vor arăta în ideea că uh, Parlamentul European trebuie să ia poziție față de vasta majoritate a cetățenilor din Irlanda de Nord pentru a discuta și pentru a elimina astfel de situații de crimă și pentru a combate terorismul în toate forțele sale. Mulțumesc foarte mult și acum uh, domnul Texera. Mulțumesc, domnule președinte. La ora actuală uh, se încheie între Columbia, Peru și Uniunea Europeană un acord de liber schimb care include uh, produsele agricole cheie, precum ar fi uh, zahărul, bananele, care sunt absolut esențiale cetățenilor europeni. Nu este ușor să pătrunzi pe piață și acest acord va aduce avantaje țărilor respective. regiunile ultraferiferice sunt foarte vulnerabile. Insulele Canare au pierdut de curând un procentaj de 20% din piața lor de, de banane. Am dorit ca consecințele și impactul acestui acord să fie evaluate în mod corespunzător în insulele Canare, Madeira, așa mai departe, în regiunile cele mai afectate și dorim să se aplice niște măsuri compensatorii. Mulțumesc! Și acum Bauer. Mulțumesc, doamnă președinte. În ce privește regiunea Europei Centrale și Răsăritene, cred că Europa Răsăritene avem niște probleme de microfon. Cred așadar că avem nevoie de solidaritate din partea restului Europei pentru a putea să ajutăm pe cei care au suferit de pe urma inundațiilor. Aș cere Comisiei să contribuie la ajutorarea acestor locuitori, să ne ajute să rezolvăm uh, problemele provocate de aceste dezastre naturale, pentru că nu avem rezervele financiare necesare pentru a rezolva astfel de probleme. Există o a doua chestiune și anume discriminarea impusă de modificarea legii privind cetățenia împotriva celor care doresc să solicite o a doua cetățenie după ziua de 17 iulie. Cei care vor solicita o a doua cetățenie vor fi discriminați

Uh, blocada existentă în statul indian Manipur, autostrada 39 care leagă statul de uh, restul Indiei a fost blocată din uh, aprilie și asta a împiedicat alimentele și medicamentele să ajungă la 2,5 milioane de oameni. Spitalele nu mai oferă decât servicii de urgență, prețurile bunurilor esențiale au crescut cu 300% pe piața neagră și jumătate de milion de copii sub vârsta de 8 ani sunt dintre cei mai afectați. Acest, uh, această autostradă a fost blocată de triburile Naga și de asociațiile studențești Naga și sper ca colegii mei să mi se alăture uh, solicitând guvernului indian să caute uh, o rezolvare amiabilă, inclusiv Uh, să aibă o lege pentru acordarea um, de puteri sporite armatei pentru a pune capăt acestei crize umanitare care este aproape la fel de serioasă și de gravă ca cea uh, din Gaza. Domnul Tocheș. Elnök asszony, Magyarországon és a szomszédos Szlovákiában árvíz pusztít, în ce privește Ungaria și Slovacia, trebuie să spunem că ne-am confruntat cu niște inundații devastatoare. În același timp însă am avut în diverse țări alegeri parlamentare. Aceste eh, paralelisme mă fac să mă gândesc la o metaforă. De fapt, trebuie să ajutăm eh, oamenii și eh, teritoriile afectate și dacă ne gândim la Ungaria și la Slovacia, Trebuie să ne gândim, de fapt, la întreaga Europa Centrală și de Est. În plus, trebuie să ne mai gândim și la țara mea, trebuie să ne gândim la România, adică care se traversează o criză postcomunistă. Trebuie să vă spun că mă gândesc întotdeauna la victimele acestor inundații și solicit uh, un ajutor rapid din partea Parlamentului. În ceea ce privește alegerile, sunt foarte mulțumit să constat că rezultatele sunt vădit anticomuniste și rog și cer Parlamentului să ne ajute să combatem moștenirea comunistă care uh, generează numai criza. Mulțumesc!

Da. ezekben a napokban în aceste zile trebuie să discutăm despre pacea de la Trianon și a 90-a aniversare acestea. La semnarea acestui tratat de la Trianon, mii și mii de unguri s-au găsit în țări străine și țara noastră, Ungaria, a pierdut două treimi din teritoriu. Este cu totul nedrept, e adevărat, dar trebuie să acceptăm cu umilitate această situație. Nu, tre- nu vrem să modificăm frontierele. Nu cerem decât respect pentru limba și cultura maghiară. Noi, ungurii care trăim în Slovacia, nu suntem mulțumiți de situație. Nu putem utiliza limba maghiară, iar în ce privește decizia Ungariei cu privire la dubla cetățenie, este un lucru simbolic pentru noi, care semnifică ceva pentru toți ungurii și în niciun caz nu este o amenințare pentru celelalte țări. Iată de ce aș dori să cer Slovaciei să facă posibilă dubla cetățenie. Mulțumesc! doamnă președinte dragi colegi doresc să subliniez un succes în uh, acest an european de combatere a sărăciei pentru că cu ocazia consiliului miniștrilor uh, ocupării locurilor de muncă Uh, ne propunem să reducem uh, numărul de milioane cu 20 de milioane uh, pe cei afectați de sărăcie. Acest obiectiv cifrat a fost definit ca obiectiv principal al Uh, viitoare președinție belgiene și uh, mă bucur mult că putem să dezbatem acest lucru în Parlament. În Consiliu, împreună cu ceilalți miniștri uh, europeni, doamna ministru nu a, a încetat să luptă pentru a obține această țintă.

astfel încât pagubele produse de inundaii cauzate de dunăre să fie minime. Mm, domnule președinte, în uh, acest Parlament se dezbat uh, chestiuni importante și eu vreau să menționez una care afectează democrația și este vorba de uh, libertatea de exprimare. Uh, este vorba de dreptul meu de a exercita această libertate și de a informa pe alegătorii mei uh, Este nevoie de asemenea ca programele să fie echilibrate astfel încât o singură persoană să nu își poată exprima doar părerile proprii. În ciuda acestui lucru am fost uh, acuzat de trei ori că am uh, încălcat regulile în uh, Parlament și am fost acuzat că am demonstrat o lipsă de echilibru în propria mea emisiune, dar cred că este o idee greșită că acest uh, echilibru nu se caută prin pluralism sau prin încurajarea uh, oamenilor de diferite culori politice să își exprime părerile contrare, ci prin înăbușirea celor care doresc să-și exprime părerile. Pentru că mulți dintre uh, ei doreau să devină uh, membri ai Parlamentului European, dar acum vedem o imagine și o tendință care deranjează. Aș dori să solicit uh, protecția Parlamentului în ceea ce privește dreptul meu ca parlamentar să-mi exprim propriile păreri. Domnul Zvar. v enem od zadnjih nastopov sem upozoril na problem ki ga dokazuje. domnule președinte într una din intervențiile anterioare am menționat o problemă dovedită de multe studii și este vorba de pasul înapoi pe care îl facem în dezvoltarea democrației, atât în Uniune cât și la nivel mondial. Vreau să vă spun că acest lucru este valabil și despre indexul care vorbește despre libertatea mass mediei, lucru foarte adevărat, mai ales în noile state membre. Și pot să dau exemplul Sloveniei. Pe lista libertății mass mediei, Slovenia a ocupat a ocupat uh, cu șapte locuri mai, uh, a coborât cu șapte locuri față de poziția anterioară. Constatăm că în aceste țări mass media este cea mai vulnerabilă, deoarece ea cade sub influența uh, capitalului datorită lipsei de competență profesională, de experiență și datorită sărăciei. Cred că este o tendință generală, dar cred că trebuie să arătăm cu degetul acest lucru și doresc să fac apel la statele membre și la Comisie <coughs> să gândească o strategie eficientă de combatere a acestei situații pentru ca mass media să ne poată informa în mod obiectiv, aceasta fiind una dintre libertățile fundamentale. Doamnă York, mulțumesc, doamna președinte. Parlamentul a solicitat Cubei să elibereze deținuții politici. După moartea tragică a unui deținut, ca urmare a unei greve a foamei, Răspunsul Cubei este cinic. Au spus că Cuba nu va ceda niciodată presiuni internaționale. După aceea nu pot să înțeleg de ce auzim din partea președinției spaniole că trebuie să ne revizuim strategia. Lumea s-a schimbat, trebuie să ne revizuim strategia. Asta auzim din partea președinției spaniole. În fine, s-au schimbat multe lucruri în ultimii ani, dar dictatura cubaneză nu s-a schimbat deloc. Și atunci, dacă vrem să ne apropiem de Cuba, trebuie mai întâi ca regimul cubanez să facă gesturi uh, spre noi, să îi elibereze pe deținuții politici. Dragi colegi, politica externă comună nu poate să facă compromisuri îndoielnice în ce privește drepturile omului. Trebuie să fim uh, consecvenți și credibili. Mulțumesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor mélyen tisztelt elnök asszony tisztelt képviselőtársaim! európai polgárok milliói gyors. mii de așteaptă ajutorul nostru în urma inundațiilor. Este vorba de țările din Europa Centrală și de Est. Este vorba, deci, de mii și mii de persoane care așteaptă un ajutor din partea noastră cehi polonezi, sloveci, slo, slovaci, maghiari. Eh, mii de oameni sunt victime acestor inundații care durează deja de câteva săptămâni. Avem așadar foarte, foarte multe victime. În maghiară se spune că trebuie să oferi de două ori, dacă nu oferi eh, eh, repede. Și asta face Uniunea Europeană și Parlamentul European. Dar nu trebuie să ne grăbim prea tare, pentru că, de fapt, va trebui să reflectăm puțin cu privire la deciziile luate, dar trebuie să acordăm un ajutor cât mai curând cu putință acestor persoane. Și cerem ca și Comisia să facă același lucru. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, o să fac niște anunțuri. Nu există cartonașe albastre acum. O să iau numele în ordinea în care apar pe lista din fața mea. Urmează doamna Gutieri Corcinas. Mulțumesc, doamnă Eu doresc să vorbesc despre elevii din școlile europene, ale căror calificări nu sunt recunoscute de Ministerul Spaniol al Educației. Acești copii ai uh, oficialilor europeni sunt discriminați și acest lucru este incorect. Consiliile școlare care au fost aranjate de uh, ministerele uh, de Ministerul Educației acordă doar jumătate de punct pentru orice punct uh, câștigat în străinătate. Aceștia vorbim de copii care cunosc limbi străine și uh, care sunt excluși uh, mai târziu din uh, posturi în care este nevoie de uh, aceste cunoștințe și cred că aceasta este o nedreptate pentru că Spania a semnat toate tratatele și nu le aplică. Deci este practic o discriminare fundamentală și Spania nu ar trebui să fie considerată o țară pe deplin democratică. Aș dori să uh, vorbesc despre o crimă împotriva mediului. 320.000 de uh, deșeuri uh, periculoase au fost aruncate într-o parte foarte populată în nordul Portugaliei în ultimii ani, astfel încât pânza freatică a fost deja poluată. Vorbim despre plumb, zinc, cadmiu, crom și alte substanțe chimice care afectează sănătatea populației și deși autoritățile portugheze au fost informate, ele nu au luat niciun fel de măsură. Guvernul socialist din momentul respectiv a confirmat la solicitarea unui uh, deputat uh, portughez că acest uh, deversarea de deșeuri nu a avut loc, dar apoi ni s-a confirmat că ea a avut loc și atunci solicit instituțiilor europene să ia măsuri în acest caz uh, am solicitat deja Comisiei să intervină și acum vorbesc aici în plen pentru a denunța această situație și pentru a solicita măsuri. Sper să putem avea o dezbatere în curând. Mulțumesc. Următorul vorbitor, Sia Colina. Mulțumesc, în fine, doamnă președinte. Doream să mă refer la situația femeilor uh, în ce privește pensionarea și pensionare la vârsta de 65 de ani care urmează să se introducă treptat. Aceasta era intenția. E nevoie de o adaptare, ceea ce nu exclude situația ca persoanele să nu fie extrem de motivate în acest sens. Fiecare sistem de asigurări sociale are trăsăturile specifice, dar trebuie să se garanteze măsuri eh, compensatorii care să vizeze tocmai să sprijine femeile în această situație. Și colega noastră Alfalo, acum câteva minute, în ce privește drept, în ce privește legea, nu există reguli în acest sens în Italia. Există o propunere care trebuie să asigure un echilibru între drepturile inviolabile și dreptul la viața privată. Toate acestea sunt elemente fundamentale care vor trebui să fie avute în vedere la Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zaborska, acum. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, arhiepiscopul care reprezintă uh, arhiepiscopul catolic din Biserica Catolică din Turcia a fost uh, omorât. Argumentele și ceea ce s-a spus, a explicat acolo, s-a uh, s-a invocat uh, și în alte astfel de crime care, de natură religioasă care au avut loc în Turcia. Uh, e foarte ușor să recurgi la astfel de argumente și după aceea să spui că făptașul este un extremist uh, religios. Mă interesează însă și sunt surprinsă de reacțiile politice nici uh, un uh, om politic, în afară de președintele uh, PPE, nu a reacționat la acest eveniment. Uh, dacă această chestiune se leagă de religia uh, catolică, atunci uh, nu știu ce se întâmplă, apare o campanie de ură sau este o, o tăcere absolută. Mă tem că acest uh, omor nu a fost uh, Uh, suficient uh, anchetată și cred că această problemă reprezintă o chestiune absolut esențială în procesul de democratizare al uh, Turciei. Mulțumesc. Și acum domnul Higgins. Children. Doamnă președinte, în această seară trei clase diferite din Dublin au protestat în fața Consiliului Local pentru a împiedica închiderea piscinelor uh, publice pe care uh, Consiliul uh, și primăria susțin că nu au fonduri să le administreze în continuare. Aceste centre de recreere sunt deja foarte puține din cauza lipsei fondurilor și sunt de asemenea amenințate și de acte de vandalism. Uh, ele reflectă niște reduceri bugetare drastice administrate de autoritățile uh, irlandeze care uh, sunt susținute de Comisia Europeană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 îi urez bun venit domnule comisar Banian și dau cuvântul lui domnului raportor pentru patru minute.